Okay, colleagues. Stimați colegi, trebuie să continuăm cu voturile. Este vorba de proiectul de regulament în legătură cu normele comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării um, afecționat cunoscută ca Directiva 261. Sunteți gata? Bine. Amendamentul 180. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. Introduceți cartela de vot. Oricum a fost adoptat cu 25 la 11. 181 și 22 identice pentru împotrivă abțineri respinse 23 IMCO pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica pentru a avea o idee. IMCO 23 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Adoptat. 24 IMCO pentru, împotrivă, abțineri respins. 182 pentru, împotrivă, abținem, ver, abțineri, verificăm, electronic s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, respins. 21 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 183 și IMCO 25 pentru abțineri se adoptă. Următoarele două caduce, 23 al raportorului. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 este următorul amendament. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și respins. 207 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 209 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că a fost respins, dar verificăm electronic. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, respins. 208 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 210, 211 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 213. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Noroc, domnule Ertug. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 219. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 26 și 221 identice pentru, împotriva, abțineri adoptate. 222 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 223 pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica 223, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, respins. 27 și 29 identice pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 228 pentru împotrivă, abțineri, respins. 230 pentru împotrivă, abțineri, respins. 231 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 232 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 232, s-a deschis votul. Am ajuns doar la pagina 8. A votat toată lumea? Se adoptă. 233. Ridicați mâinile. Cine este pentru? Socialiștii. Cine sunt pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Vă rog. Is everybody voted? A votat toată lumea? Numai dumneavoastră ați ridicat mâna. S-a închis, s-a închis votul. Respins. 31 IMCO pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 28 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30 pentru împotrivă, abțineri, respins. 234 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul pe amendamentul 234. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 29 pentru. Nu, îmi cer scuze, este caduc. De, domeniul de aplicare al regulamentului, compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 239 pentru împotrivă, abțineri, verificăm amendamentul 239. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este respins. încercați o altă consolă. Yeah, Mr. Lightfeed's had a clear out by the looks of it in his seat. That vote's gone anyway, so it's no. Votul s-a terminat oricum. Am ajuns la amendamentul 31 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele două sunt caduce. 241. Două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 241, partea 1. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. fost respins amendamentul la egalitate. Trecem la 242. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 și 243 identice pentru, împotriva abțineri se adoptă. 244 caduc și următorul și 33-34 IMCO 246 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 247 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 248 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 249 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 260, 200, da, 260 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 260. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 34 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele sunt caduce, 261, compatibil. Pentru, abțineri, respins. 261 și 263 identice pentru împotriva abțineri respinse. 37 IMCO pentru împotriva abțineri S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 266 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic. A votat toată lumea. Respins. 267 pentru împotrivă. Verificăm 267. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Din nou respins la egalitate. Are cineva obiecții la amendamentul oral de la amendamentul 35? abțineri se adoptă. Urmează 269 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 269, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 270 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 40. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 288 caduc, 41 a fost retras, 287 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 42 pentru, împotrivă, abțineri respins. 292 pentru Împotriva. Abțineri. Respins. 43 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 293 este lingvistic. IMCO 43. Pan, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 294 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 295 pentru, împotrivă, abțineri, verificați 209, verificăm 295. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Egalitate, deci se respinge. 44 <clears throat> pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Următoarele amendamente până la 299 devin caduce, 45 și IMCO 44 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 300 caduc, 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 301 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 331. Sunteți încă aici? 331. Respins. 332 pentru, împotriva abțineri, respins. 333 pentru, împotriva abțineri, respins. IMCO 49 pentru, împotriva abțineri. Verificăm IMCO 49. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Din nou respins la egalitate. 334 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 335 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 352. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. IMCO 54. IMCO 54 pentru, împotrivă, abțineri respins. 361 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis la 361. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Nimeni n-a votat, sincer să fiu. Prin urmare, haideți să verificăm. La, 53 votul s-a deschis. 53. A votat toată lumea. Sigur, a votat toată lumea. Perfect, votul s-a închis. Se adoptă. patru. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 368 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 367 pentru, împotrivă, verificăm 367. Has everybody voted? Vote. Dacă a votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. 369 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 366 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 365 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Restul devin caduce. Ajungem la amendamentul 372 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 373 pentru, împotriva, abțineri, respins. 374 pentru, împotriva, abțineri, respins. 55 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum ajungem la 385. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61, IMCO. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 398 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 399 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 și 400 devin caduce. IMCO 63. Acum, cine e pentru? împotriva, abțineri, respins. 64 pentru, împotriva, abțineri, respins. 401 și 403 împreună pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis. Votăm 401 și 403. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 410 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 411 <laughs> 411 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Votul s-a deschis. Votăm amendamentul 64. A votat toată lumea. Alde un vot al de în plus. Perfect, s-a rezolvat. Votul s-a închis. Se adoptă. 412 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 amendamentul raportorului 411 nu a fost adoptat. Prin urmare, votăm amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 413 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 414 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 415 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm votul la 415. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 417 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 418 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 418. Votul s-a deschis. am votat toată lumea. Votul s-a închis se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Four two seven four. 427 până la 430, și 68, împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 431 caduc. Trecem la IMCO 69 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Văd că nimeni nu mai votează, trebuie să verificăm. Prin urmare, IMCO 69, votul s-a deschis. Dacă a votat toată lumea, închidem votul. Se adoptă. IMCO 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 432 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 439 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 440 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 445 pentru, Michael, încerc să țin un vot aici. Deci cine-i pentru 445? Împotriva? Abțineri se adoptă. 446 pentru. Împotriva? Abțineri respins. Compromisul 21 Guys, guys, guys. Oi! Compromise 21. Compromis. Compromisul 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 451 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 452 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 453 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 447 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 463 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. patru pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu verificăm dacă vreți, dar vă atrag atenția că nimeni nu votează, cel puțin pe extreme. Amendamentul 76, s-a de, uh, vot electronic, <laughs> votul s-a deschis. Ajutați-mă, vă rog, nu vă pot citi dorințele neexprimate. Said, dacă te uiți pe pagină, vezi că în dreptul amendamentului 76 nu apare un minus. E amendamentul raportorului. Votul s-a închis. Se adoptă. IMCO 76. Aici aveți un minus. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 400 58 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis la 458. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 459 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 460 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 461 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 77 e caduc, 78 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 464 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 466 Acum pentru, împotrivi, împotrivă, verificăm. Verificăm votul la 466. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 483, adăugire, cine pentru? 483, așadar, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...491 acum, cu amendament oral amendamentul oral numărul 4. Există obiecții legate de amendamentul oral. Dacă nu, supunem la vot uh, cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 492 acum, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 494 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 495 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 496 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 497 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 500 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm votul la 500. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 82. De la IMCO e caduc. ...498 devine caduc și 499 e caduc. Trecem la 89. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 501 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm votul la 501, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 502 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 503 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 504 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 505 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, verificăm amendamentul 505, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 506 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 469 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 508 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 509 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 511 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 513 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 507 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 512 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 516 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 517 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 518 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 519 pentru, împotriva abținerii respins. Compromisul 25 pentru, împotriva abținerii se adoptă. to go on this. <laughs> IMCO as an addition. Those in favour. IMCO pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Vot, verificăm votul la IMCO 86, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 524 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O, IMCO 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 525 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 526 pentru, împotrivă, ab, abțineri, se adoptă. 527 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 528 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 529 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 530 și 531 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ...541 și 42 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 549. 549 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Restul devin caduce. Până la IMCO 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm la 98. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Trebuie să votăm din nou IMCO 92 și IMCO 92, îmi cer scuze. Pentru, împotrivă, abțineri, a da, se respinge. 555 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 554 caduc. cea de-a doua parte este reprezentată de amendamentul 99. Deci la ăsta trecem. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 556 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 558 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ce îmi place compromisul ăsta. Unde mergem acum? 107. Următorul amendament de la considerente este 107. L-ați găsit? Pentru. Împotrivă. Abținere. Se respinge. 108 vot pe părți. Partea întâi pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Pentru, la a doua parte. Cu cuvintele dintre ghilimele, împotrivă, abțineri, se adoptă. Asta a fost 108. L-am adoptat cu cuvintele and directly or indirectly și așa mai departe. 111 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 112. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Cum s-a fi întâmplat și asta? Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 2 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 1. Caduc. Nu, are o adăugire. Deci votăm pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 116, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. 114 un amendament lingvistic, 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 119, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 120. Am deschis votul. Haideți că nu mai avem mult. Am închis votul și se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm la 123, am deschis votul. Am închis votul și se respinge. 124 e caduc. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Imco 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Imco 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 125 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 8 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament or, oral 7 de, al raportorului. Dacă există obiecții, dacă nu există obiecții, votăm pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 11. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 9 caduc, 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 caduc, 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. 141 și 42 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. trei Pentru Împotrivă, abține, se respinge. Imco 11. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 145. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 145. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 146 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 147 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament oral 5. Există obiecții? Atunci votăm pentru, împotrivă, abțineri, uh, se adoptă. IMCO 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm la 153, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 18 pentru, împotrivă, abțineri, se, se respinge. 16 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 caduc, banul e o, adăur, o adăugire, deci îl votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. 17 e caduc. Trecem la 160. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ...161 face parte din compromis, 162 pentru împotriva abțineri se respinge. 163 pentru împotriva abțineri se respinge. 164 pentru împotriva abțineri se respinge. 165 pentru împotriva abțineri se adoptă. 166 și 67 sunt identice pentru împotriva abțineri se adoptă 168 pentru împotriva abțineri se respinge, 169 pentru împotriva abțineri se respinge. 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 170 pentru împotriva abțineri se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 175 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 177, am deschis votul. Mulțumesc! Am închis votul. Se adoptă 178 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Vot final. Am deschis votul. Am închis votul. 37 la 3 o abținere. Se adoptă și acum propunerea legislativă modificată, rezoluția legislativă modificată. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. 37 la 3, fără nicio obținere, se adoptă. Felicitări domnului Bach. So, next item. Bun, următorul punct de pe ordinea de zi. Și știu că o să rămâneți la ședință, este recup Proiectul de recomandare al domnului Kuhn, punctul 28. Aveți cuvântul. Dacă doriți să părăsiți sala, dragi colegi, vă rog să faceți în liniște. Eh. Mulțumesc foarte mult. E vorba aici despre un acord, acordul de la Cape Town din 2012. Și care are la bază un, uh, o convenție din 1977. E vorba de Convenția de la Torre Molinos. Și în această convenție se vorbește despre siguranța navelor de pescuit. Uh, navele cu o lungime de peste 24 de metri. Acestei convenții s-a adăugat în 93 un protocol, protocolul de la Molinos care includ aici și acordurile regionale. Și, de asemenea, sunt cimentate aici măsurile de siguranță. S-a ajuns la o concluzie și anume aceea că convenția de la Torremolinos trebuie să se aplice în cazul navelor cu o lungime de peste 24 de metri. Problema e că această convenție nu a intrat niciodată, sau acest protocol nu a intrat niciodată în vigoare, pentru că numărul de state care trebuiau să, minim, de state care trebuiau să ratifice protocolul nu a fost niciodată atins și tocmai de aceea OMI a organizat uh, un eveniment la Cape Town în 2012 pentru îmbunătățirea ratificării și a adoptării acestui protocol. În acest, sau la Cape Town s-a vorbit doar despre uh, Uh, măsurile de siguranță suplimentare care trebuie să fie îndeplinite de navele de pescuit, dată fiind uh, dificultatea condițiilor în care activează acestea. Deci acordul de la Cape Town care vorbește despre punerea în aplicare a protocolului din 93 cu privire la siguranța navelor de pescuit, uh, a dus cu sine, a dus cu sine rezultate. Uniunea Europeană a decis ca prin directiva 97 din 70 uh, să reglementeze problematica navelor cu uh, o lungime de peste 24 uh, de metri. Și această directivă a fost aplicată, a fost promulgată, dar Bineînțeles, problema în mare este aceea că Uniunea Europeană nu este, nu poate deveni parte la Convenția Internațională de la Torremolinos și nici la protocol. Statele membre trebuie ele însele să ratifice și să semneze și să, uh, să, să adere la acest protocol. Iar uh, Statele membre pot face lucrul acesta doar dacă primesc acordul expres al Parlamentului European sau al Consiliului European sau al Curții de Justiție. Care e structura convenției? La 12 luni după intrarea în vigoare, în vigoare uh, începe să decurgă calendarul Însă, important e ca 22 de state minimum să semneze acordul, pentru că altfel el nu intră în vigoare și mai există și un număr minim de nave de pescuit care trebuie să fie luat în considerare. Este vorba de 3600 de uh, nave Acum uh, situația s-a schimbat însă pentru a simplifica lucrurile. Uh, e nevoie de un număr minim de state semnatare și anume numărul minim este de 15, iar numărul de nave este de 14.000 uh, semnarea și aderarea la convenție poate, pot avea loc până în 2014, până în februarie 2014. Acum statele membre cu acordul instituțiilor europene, au dreptul să, semnifice și, să semneze și să ratifice acest, uh, această convenție și acest uh, protocol. Vorbim aici uh, despre preluarea, practic, de reguli cu privire la comunicațiile radio, de echipamentele, echipamentele la bord care trebuie să fie renoite la 10 ani, dar mai există și toate reglementările internaționale pe această temă. Și mai există și derogări, bineînțeles, derogări care trebuie să fie uh, solicitate pe baza unor explicații în momentul în care un stat membru semnează protocolul, însă, bineînțeles, legislația europeană în continuare se aplică. Inspecția tuturor autorizațiilor și certificatelor care se emit se Uh, realizează conform regulilor internaționale în materie de controlare a certificatelor. De asemenea, inspecții și controle au loc la bord, care trebuie, iar aceste inspecții trebuie, bineînțeles, să respecte anumite reguli. Uh, inspecțiile acestea sunt esențiale în special pentru navele mari de pescuit, pentru că acestea sunt cele implicate în cele mai multe uh, accidente și în cazul lor apar cele mai multe probleme legate de prelucrarea la bord și de calitatea echipamentelor la bord. Multe vieți omenești sau au fost pierdute din pricina lipsei de măsuri de siguranță la bord. 24.000 de oameni uh, decedează anual din pricina lipsei acestor măsuri de siguranță. Bineînțeles că adoptarea acestui uh, protocol ar aduce cu sine o serie de dezavantaje pentru navele europene. Bineînțeles, noi încercăm să diminuăm aceste aceste dezavantaje, cum anume încurajând cât mai mulți parteneri din exterior să uh, adopte protocolul. Deci, nu pot decât să oferim uh, această posibilitate statelor membre de a semna și ratifica protocolul. De fapt, recomandarea mea este lipsită de sens pentru că altceva nu avem de făcut, nu avem de ales. Mrs. Mai. Da, doamna Meisner. Vă mulțumesc, domnul Kuhn a explicat totul extraordinar de bine. Iată, avem acesta, această convenție de atâta timp și ea n-a intrat în vigoare scoare încă. Uh, Werner, cred că ai greșit. Uh, în trecut se stabilise ca 15 state membre să fie plafonul minim de semnatari, uh, 15 state cu 14.000 de nave. Acum situația s-a schimbat, este vorba de un număr minim de state de 22, un număr minim uh, așa de, așadar de state semnatare cu o, un total de nave uh, care se ridică la 3.600. Deci asta e greșeala. Important e însă faptul că aceste reguli se aplică și în cazul navelor care nu uh, circulă cu pavilion european, dar care ancorează în uh, în porturi europene sau uh, își desfășoară activitatea în uh, apele teritoriale europene. Și e important ca aceste reguli să se, îmbună, să se aplice cât mai curând cu putință și în cazul navelor mai, uh, mai mici de 24 de metri, pentru că acestea fac, uh, reprezintă majoritatea în uh, Uniunea Europeană. Deci e important ca aceste reguli să se aplice în cazul tuturor navelor. Însă, oricum, iată, e important ca acest acord se poate aplica în curând, după atâta timp de așteptare. Vă mulțumesc, mai vreau vrea cineva să intervină? Nu. Dacă nu, atunci dau cuvântul Comisiei. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte den Bericht. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului și Comisiei pentru modul în care a abordat această propunere a Comisiei. Conferința diplomatică a avut loc în octombrie 2012. Propunerea Comisiei a venit la finele lunii ianuarie anului 2013. Statele membre direct interesante, interesate au avut nevoie de ceva timp pentru a cerceta textul și pentru a primi explicații suplimentare pe marginea anumitor text, teze. majoritatea statelor membre doreau ca regulile uh, înscrise în directiva europeană din 77 să se aplice, să se extindă și asupra navelor din exteriorul Uniunii Europene. E bine, ar trebui să dăm puțin în, în spate. La fel, ar trebui să facem pași în spate și în ceea ce privește derogările oferite de această directivă. Ar trebui să ne adaptăm uh, deciziilor luate la OMI. Uh, lucru care este important. Uh, iată, acum avem posibilitatea de a um, adopta acest protocol și de asemenea de a respecta în continuare directiva din 77, iar regulile acestea combinate cu siguranță vor îmbunătăți siguranța navelor de pescuit din întreaga Uniune Europeană. Vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru eforturile depuse. Mulțumesc, termenul limită pentru amendamente este 19 decembrie și votăm în 21 ianuarie. Mulțumesc, domnule Kuhn. Urmează programul Naiades 2. Uh, domnul Groș înlocuiește pe doamna Vorman Kohl. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Vortman Col uh, își cere scuze, dar uh, a prezentat deja rapoartele sale vi le adus la cunoștință. În primul uh, raport cu privire la navigația interioară uh, se vorbește despre fondul creat uh, și dotat cu vreo 35 de milioane de euro, care fond însă nu a prea fost folosit până în momentul de față. Tocmai de aceea, doamna raportoare mm, salută propunerea Comisiei de a lărgi domeniul de aplicare al a utilizării acestui fond. Acum fondurile pot fi, banii pot fi folosiți și pentru îmbunătățirea uh, Uh, logisticii, etc. Prin urmare, această propunere a Comisiei nu poate fi decât salutată de către noi toți. De asemenea, doamna raportor uh, menționează faptul că aceste fonduri nu trebuie să fie folosite pentru creșterea uh, flotelor, așa cum s-a întâmplat în trecut, ci acest fond trebuie să fie folosit pentru finanțarea înlocuirilor, înlocuirii navelor vechi cu nave noi și, uh, de asemenea, trebuie să fie folosit pentru modernizarea navelor deja existente. În al doilea raport, uh, vorbește, doamna raportor nu poate decât să, salută, să salute colaborarea din ce în ce mai strânsă între Uniunea Europeană și diferitele organisme internaționale, precum uh, Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin. Uh, rolul acestei cooperări este oarecum standardizarea uh, uh, comună, crearea unor standarde comune. Doamna raportor uh, a fost pe ansamblu mulțumită de, raport, de propunerea comisiei, a făcut câteva amendamente care practic doar sublinează faptul că uh, colaborarea este bună, dar ea trebuie să fie întărită și uh, trebuie să fie solidă, cât, cât mai solidă cu putință. Și uh, cam atât. Uh, mă bucur tare mult că ieri am adoptat acea întrebare cu răspuns oral despre care tot am discutat, pentru, aceasta, pentru că aceasta este uh, necesară. Trebuie să aflăm uh, cât mai curând cu putință din partea Comisiei care, este propun, care sunt propunerile de viitor pe care Comisia dorește să le, să le facă. E important să, um, să creăm un corp de, de propuneri cât mai uh, consistent cu putință. Însă, pe ansamblu, uh, doamna raportor este mulțumită de propunerile comisiei și uh, așteaptă cu nerăbdare com- uh, comentariile dumneavoastră. Domnul Ertug. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, în ceea ce privește măsurile legate de capacitate. Sunt de aceeași părere cu uh, raportoarea și cu uh, Comisia Emplă, de asemenea, Comisia pentru o, uh, o, Ocupare, ce înseamnă asta. Suntem încântați de propunerea Comisiei cu privire la lărgirea domeniului de aplicare a regulamentului. Acest fond de rezervă, care constă în 35 de milioane de euro. Deci acest fond trebuie să fie folosit cât mai curând cu putință de către beneficiarii care au nevoie de, de bani. Uh, Uh, toți cei uh, implicați în acest domeniu al navigației interioare sunt de acord cu această propunere. De asemenea, uh, eu susțin propunerile făcute de Comisia pentru Ocupare în ceea ce privește aspectele sociale și anume, Comisia pentru Ocupare propune Uh, implicarea partenerilor sociali în uh, desemnarea proiectelor care pot fi finanțate prin, de acest fond de rezervă. De asemenea, uh, obiectivele Comisiei Europene cu privire la armonizarea standardelor tehnice și uh, întărirea cooperării internaționale sunt salutare. E clar că în ceea ce privește standardele tehnice, acestea trebuie să fie stabilite de către experți. Prin urmare, nu pot fi decât de acord cu propunerile făcute de către raportoare, care spune cât se poate de clar că Comisia Centrală pentru Navigația Perin trebuie să fie mai strâns implicată în uh, Uh, luarea de decizii cu privire la standarde. Și de asemenea, noi, Parlamentul European, trebuie să ne asigurăm că anexele tehnice nu vor fi modificate și că creăm pur și simplu un cadru de uh, creare a unor standarde tehnice. Asta e important să facem. Iar în ceea ce privește uh, Uh, oferirea de noi responsabilități Comisiei Europene în ceea ce privește modificarea și armonizarea uh, tuturor aspectelor tehnice. Trebuie să avem mare grijă, nu trebuie să oferim exagerat de multe competențe Comisiei Europene. Și de asemenea trebuie să punem accent pe aspectul ecologic al uh, transportului pe căile interioare, aspect ecologic care trebuie să fie sprijinit. Doamna Meisner, Mulțumesc și eu îi mulțumesc raportoarei. Ne-am întâlnit deja cu domnia sa și uh, ne-am dat seama că consensul este unul larg, e clar că armonizarea trebuie, e de dorit, uh, astfel putem elimina dublele eforturi și uh, putem să oferim practic multe beneficii operatorilor din domeniu în momentul în care propunem folosirea fondului de rezervă pentru toate cursurile de formare, etc. Deci e bine. În ceea ce privește acest fond de rezervă, e absolut irațional faptul că fondurile sunt disponibile de ceva vreme încoace, dar fondurile n-au putut fi uh, accesate pentru că condițiile cadru pur și simplu nu favorizau uh, folosirea acestor bani. E clar că sectorul trebuie să fie sprijinit. Ne dorim ca uh, șoselele să nu mai fie cele mai importante în Europa, mm, ne dorim ca alte mm, metode de transport să devină din ce în ce mai puternice și printre acestea se numără, bineînțeles, și uh, navigația pe canalele interioare. Uh, dacă fondurile acestea, fondul acesta de rezervă va fi folosit corect, s-ar prea putea ca uh, navele să poată fi dotate cu fonduri europene cu diferite motoare care folosesc gazul lichefiat și asta ar fi o mare, un mare pas înainte în domeniul uh, protecției mediului înconjurător. înconjurător. De asemenea, am putea sprijini alocarea de alte fonduri acestui domeniu, acestui sector, cum anume, asta pentru că fondul de rezervă nu este suficient. Am putea să optăm pentru uh, obligațiunile pe proiect, proiect de ce nu? De, am putea să implicăm mai mult uh, BEI în finanțarea măsurilor uh, care vizează navigația interioară. Doamna raportor uh, spunea deja că există mai multe inițiative legislative care vor fi create pe această temă, dar poate că și Parlamentul European ar trebui să se implice mai mult și să creeze o rezoluție, de ce nu, uh, o rezoluție care să fie votată în plen în februarie. Important e însă că, iată, facem mult uh, pentru sectorul navigației interioare. Domnul Van Dalen. Ja, voorzitter, dit eh, voorstel heeft iets... Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere are două aspecte, pe de o parte. După litigiul între uh, Comisia Europeană și Comisia Centrală a Rinului în legătură cu competențele de emitere ale certificatelor, este bine să avem o claritate Trebuie să ținem cont și de măsurile tehnice uh, legate de capacitate, însă trebuie să fim uh, conștienți că uh, este vorba de un pachet puțin înșelător. Bineînțeles, cartea albă se spune că salut, salută importanța navig- navigației interne, însă Uh, veniturile alocate pentru acest domeniu sunt uh, mărunțiși pe lângă cele alocate pentru alte uh, tipuri de transport. Este vorba de o sumă care nici măcar nu se poate servi la casarea navelor care sunt în plus. Trebuie să vorbim mai serios despre mm, navigația interioară. Există supracapacități pe de o parte și uh, unele flote îmbătrânite și depășite în alte state membre. Propunerea are câteva puncte interesante aici și pe aici pe acolo, însă este vorba doar de vorbe în final care nu vor afecta în niciun fel navigația interioară. Mulțumesc, doamna Steinruck de la Comisia pentru Ocupare. Vă mulțumesc foarte mult că iată îmi dați ocazia de a mă exprima pe marginea avizului pe care l-am prezentat în fața Comisiei pentru Ocupare. Deci, salut propunerea Comisiei, asta în primul și în primul rând. Eu m-am concentrat uh, pe aspectele sociale mm, incluse în această propunere a Comisiei. Am luat legătura cu toți actorii implicați uh, și importanți în sector, iar acești actori mi-au spus că propunerile sunt pozitive. E clar că cele 35 de milioane de euro din fondul de rezervă trebuie să poată fi folosite uh, prin urmare, domeniul de aplicare a, a acestui fond ar trebui să fie extins. Asta cu atât mai mult cu cât fondurile, iată, sunt disponibile de ceva vreme încoace și nu au putut fi folosite. Eu mi-am dorit uh, să mă asigur că atât independenții cât și companiile pot profita de pe urma fondului, Uh, am încercat de asemenea să mă asigur că mm, situația socială a lucrătorilor este îmbunătățită în urma folosirii acestor fonduri. De asemenea, am uh, stabilit uh, sau am făcut propuneri legate de vârsta de pensionare a lucrătorilor, am făcut propuneri cu privire la caracterul ecologic al măsurilor finanțate și am vorbit de asemenea și despre eventualele uh, operațiuni de formare a uh, personalului, care ar putea fi finanțate prin acest fond. Însă toate acestea trebuie, bineînțeles, să fie aduse la cunoștința celor afectați și tocmai de aceea am pus accent și pe necesitatea de a demara o campanie de conștientizare a acestor noi opțiuni care stau la dispoziția actorilor și angajaților lucrătorilor din acest sector. E important ca pe viitor să există o bună cooperare, să există multe evenimente organizate uh, la care să participe atât uh, operatorii, cât și lucrătorii, cât și eventualele uh, case de asigurări, de sănătate, de casele de pensii, etc. E important ca în cursul acestor evenimente noile elemente incluse în propunerea comisiei să fie uh, făcute publice și promovate. Partenerii sociali, de asemenea, sunt esențiali, trebuie să fie întotdeauna consultați, deoarece ei sunt cei mai bine informați cu privire la situația din sector. Uh, și ce amendamente am uh, propus eu? În articolul 1 propun ca statele membre împreună cu partenerii sociali să poată lua măsuri, măsurile necesare. Și uh, menționez aici uh, informațiile pe care statele membre împreună cu partenerii sociali le pot și trebuie să le oferească mai degrabă. Uh, vorbesc despre formare, de asemenea. În a doua liniuță spun clar că și uh, lucrătorii și uh, aceștia trebuie să poată participa la Uh, operațiunile de formare sau la, la cursurile de formare și de asemenea trebuie să afle cât se poate de bine toate informațiile cu privire la pensionare, respectiv pensionarea anticipată. În a treia liniuță spun că toți lucrătorii trebuie să primească o mai bună calificare. În al patrulea, la a patra linii, liniuță spun uh, că particularii nu trebuie să facă obiectul acestei uh, reglementări. De ce? Pentru că prin particulari se înțeleg companiile particulare care uh, au uh, mai puțin de trei uh, nave și un număr mic de angajați. De asemenea, cer o precizare a termenului sau a conceptului de uh, actori internaționali, actori importanți internaționali. Și de asemenea vorbesc despre uh, Uh, îmbunătățirea condițiilor de muncă, care trebuie să meargă mână în mână cu îmbunătățirea condițiilor de sănătate la locul de muncă. Comisia, de, comisia cu siguranță s-a gândit la același lucru ca și mine, dar eu vreau să, ca totul să fie mai clar precizat în text. Vă mulțumesc! Is it Mr. O'Neill or is it Mr. Van de Hagen? Cine vorbește în numele comisiei? Domnul Van de Hagen, uh, Uh, vă rog frumos să fiți succint pentru că mai avem un punct pe ordinea de zi și după aceea îl primim și pe ministrul lituanian care vrea să vină mai devreme decât era programat. Deci comisia are cuvântul. Thank you very much. Uh, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportorilor atât de la TRAN cât și de la Comisia pentru Ocupare pentru că au pregătit proiectul lor de raport. Suntem mulțumiți cu de raport și de ideile principale și de direcția în care merge raportul și anume sus, cea de susținere a propunerii comisiei. În ceea ce privește aspectul flotei, Intenția raportului este, de fapt, să elibereze fondurile care nu au fost utilizate de mult timp. Susținem propunerea din partea Parlamentului de a merge în direcția extinderii posibilităților de utilizare a fondurilor, însă anumite alte amendamente riscă să aibă efectul opus Așadar, uh, am dori să discutăm posibilitățile de a împiedica uh, introducerea unor restricții suplimentare în calea utilizării fondurilor respective. Uh, ceea ce privește propunerea referitoare la cerințele tehnice și acolo susținem linia generală a Parlamentului. Avem câteva preocupări legate de anumite raport, obligații de raportare. Pentru că vă atrag atenția asupra faptului că în comunicarea NAIADES, Comisia deja prevede adoptarea unor rapoarte de progres, deci anumite aspecte de raportare ar putea să fie eventual incluse în acest uh, raport de progres pentru NAIADES, în loc de a crea uh, obligațiuni, obligații de raportare dedicate. Un alt aspect ține de faptul că este mai clar că, că este clar că standardele tehnice pentru nave evoluează constant și de aceea ar fi potrivit ca Comisia să primească puteri delegate pe termen mediu pentru a putea actualiza um, standardele tehnice conform evoluției lor în viața reală. Vă mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 15 ianuarie și votul în comisie va avea loc în 20 februarie. Domnul Groș a luat note, notițe pentru doamna Wortman Col atunci putem discuta rapid pachetele de servicii de călătorie, raportul domnului Liberatski. Boguslav, te rog uh, foarte pe scurt, ai cuvântul. Mulțumesc, Brian. Uh, profit de această ocazie pentru a ura bun venit uh, domnului ministru lituanian. Avem nevoie de acest regulament pentru că, după cum știți, Directiva datează din anul 1990. Eh, totul s-a schimbat, acum există internetul și așa mai departe. Eh, vrem să exprimăm eh, vrem, vrem să creștem responsabilitatea a companiilor, cu clienții trebuie să știe că cineva poate să răspundă fie că este vorba de uh, pachete comandate sau punctuale, cineva poate să fie tras la răspundere în caz de incident. De aceea mi se pare foarte important să punem accentul în special astăzi pe acest lucru. Am, am avut un vot în legătură cu transportul aerian, uh, avem un pachet pe turism. Aceste două lucruri împreună vor crea un un produs bun. Uh, există foarte multe amendamente care îmbunătățesc proiectul, este un proiect care vine la timpul oportun și sper că uh, uh, cetățenii ne vor mulțumi. Un, văd o singură raportare din umbră. Mulțumesc, mulțumesc. E bine că, iată, discutăm această temă, e clar că acum pachetele de servicii pentru călătorie arată altfel decât în anii 90. Trebuie să vedem care este noua realitate, trebuie să vedem în ce măsură calendarul propus este unul uh, viabil, trebuie să vedem în ce măsură clienții și uh, nevoile clienților, consumatorilor respectiv au fost luate în considerare, dar uh, haideți să lăsăm totul aici, să nu ne mai întindem că președinția lituaniană este deja prezentă în sală. Mulțumim, urmează comisia. Uh, we would like to extend our... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim raportorului care a redactat acest raport extrem de rapid. Uh, vă semnalizăm de asemenea că avem câteva preocupări legate de o serie de amendamente. Vă atragem atenția în special asupra faptului că nivelul de armonizare propus a fost un nivel minim de armonizare și negrijează ușor obiectivul de piață internă al propunerii. Avem o serie de preocupări legate de domeniul de aplicare, domeniul de aplicare ni se pare că a fost restrâns considerabil și, de asemenea, regulile cu privire la uh, formulele de călătorie uh, au fost restrânse atât de mult încât ni se pare că uh, formulele de călătorie asistate nici măcar nu vor putea să intre în domeniul de aplicare. Uh, ne îngrijorează uh, restrângerea domeniului de aplicare și faptul că mulți, multe companii sunt plasate sub uh, sarcini ex, extreme, deci acest lucru ar putea duce ca, la faptul că anumiți operatori nu vor mai oferi uh, anumite pachete. Mă refer uh, la amendamentul legat de responsabilitate, unde se propune ca toate statele membre să introducă responsabilitatea comună, ceea ce ar duce la costuri considerabile pentru companii, în special pentru IMM-uri din domeniul uh, călătoriilor și turismului. Suntem reticenți în legătură cu anumite schimbări legate de regimul de protecție împotriva insolvabilității și de asemenea Comisia mm, intenționat nu a propus prevederi în legătură cu serviciile de călătorie punctuale. Am explicat eh, motivul în comunicarea care însoțește propunerea. Aici ne temem oarecum că unele dintre problemele negociate în eh, directiva drepturilor consumatorilor vor fi redeschise discuției lucru care nu ne încântă. Acestea fiind spuse, bineînțeles, propunerea poate să fie îmbunătățită în anumite sensuri și bineînțeles că vom co- coopera cu Parlamentul pentru a ajunge la rezultatul optim pentru cetățeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnule de Grandes, doriți să faceți câteva observații? Dacă puteți foarte pe scurt, însă aveți dreptul, sunteți raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că așteaptă domnul ministru, însă voturile au durat foarte mult și nu putem să mergem acum în galop. Voi încerca totuși să fiu succint. Această mm, propunere era una obligatorie pentru că a apărut internetul, s-au schimbat aproape total condițiile în care serviciile de turism sunt cumpărate, oferite. De asemenea, am votat adineauri drepturile pasagerilor. Aici vorbim despre mm, înființarea unor contracte în momentul tranzacțiilor pe internet. Câteodată nu este foarte clar care sunt angajamentele părților. Câteodată nu coincide nu coincid pozițiile companiilor de turism și cea a clienților. Așadar, Comisia prezintă Parlamentului o propunere de um, actualizare a directivei. După cum a spus raportorul, era o propunere necesară. Vom contribui cu amendamente. Mâine este data limită pentru depunerea acestora. Mă preocupă în principal definițiile. Um, serviciile de călătorii, în primul rând. Am încercat să introducem câteva definiții prin amendamente, de asemenea să definim responsabilitatea. Ă, suntem perfect de acord cu raportorul că ă, trebuie să apară foarte clar, res, clar responsabilitatea ambelor părți. Contractul nu poate să permită o interpretare generală iar acolo, acolo unde apare o eroare, responsabilitatea trebuie să fie solidară și nu consumatorul trebuie să fie cel care să încerce să afle cine nu și-a respectat rolul. În cadrul acestor relații pe internet, companiile trebuie să știe foarte clar ce oferă și, de asemenea, consumatorii trebuie să știe și ei foarte bine la ce se angajează atunci când uh, plătesc pentru un serviciu. Mulțumim. Termenul pentru amendamente este 18 decembrie la ora 16. Știu că este foarte scurt, însă trebuie să uh, respectăm calendarul Comisiei IMCO. Vom avea votul în Comisia TRAN în 21 ianuarie. Mulțumesc uh, Bogustav și domnului de Grandes. Ultimul punct de pe ordinea de zi sunt observațiile finale ale, ale domnului Rimantas Sinkevicius, ministrul lituanian al transportului și comunicațiilor. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor. Mă bucur foarte mult să vă revăd de această dată la sfârșitul președinției lituaniene. Pot să vă relatez despre progresele înregistrate în ultimele șase, uni, șase luni. Când am fost prezent aici în iulie, v-am prezentat programul președinției pentru a doua jumătate a anului. V-am promis atunci că Lituania va căuta să asigure un proces legislativ transparent și fluid, că va fi un intermediar imparțial și că va încerca să creeze o Europa imparțială și sigură. Când v-am prezentat programul în această sală, v-am uh, spus care sunt obiectivele noastre în domeniul transportului. Lituania va pune accentul pe dezvoltarea ecologică, rețelele de transport ecologice și o zon, un spațiu de transport unic european. De asemenea, legături îmbunătățite între Europa și restul lumii. Aș dori în primul rând să mulțumesc colegilor din Consiliu pentru Uh, cooperarea constructivă. De asemenea, de asemenea, îți mulțumesc uh, ție, Brian, și comisiei tale pentru cooperarea mm, recipro- reciprocă și extrem de fructuoasă de la începutul președinției noastre. Pentru mine a fost uh, un exemplu foarte bun de leadership politic. De asemenea, aș dori să menționez câțiva raportori cu care am lucrat în ultimele șase luni. Îi mulțumesc doamnei Olga Senialova, domnului Kuhn, domnului Vilias, domnului Keith Taylor, Dominic Riquet și doamnei Cristin de Veirac. Îi mulțumesc de asemenea raportorilor din umbră și dumneavoastră, domnule președinte. Voi începe acum de la abordarea comună în legătură cu directiva um, cu privire la carburanții alternativi adoptate de către Consiliu în 5 decembrie. Acest, această directivă vrea să uh, scadă dependența noastră de petrol și să crească competitivitatea europeană. Președinția lituaniană a mm, lucrat mult pentru a ajunge la un acord și Aceasta era și una dintre prioritățile președinției noastre. Credem că inițiativa pentru carburanți face parte dintr-un sistem de transport durabil european. Am, după ce am ajuns la o abordare comună, am încercat să lucrăm pentru a ajunge la un acord final. Astăzi am avut uh, prima reuniune cu raportorul Carlo Fidanza, am avut un schimb de opinii și am avut ocazia să ne prezentăm argumentele. Considerăm că următoarea uh, președinție, Grecia, va prelua ștafeta și va avea, sperăm că va avea o bază bună pe, care să continue discuțiile cu Parlamentul European. De asemenea, am dorit să înaintăm cât mai mult spre uh, un acord pe regulamentul GNSS pentru a asigura siguranța uh, sistemelor de navigare prin satelit din Europa. Astăzi, Consiliul pentru Afaceri Generale a, abordat, a adoptat o abordare comună pentru cadrul pentru planificare maritimă și spațială, pentru care va reprezenta baza unui cadru de dezvoltare a activităților transportul maritim al energiei, de exemplu. Am avut uh, discuții în legătură cu, cu aceste, această temă în Consiliu și cred că acordul la care am ajuns transmite un semnal pozitiv Parlamentului European și anume că Consiliul este pregătit să înceapă negocierile. În ceea ce privește căile ferate, Consiliul a convenit o abordare comună în legătură cu uh, directiva europeană privitoare la uh, siguranța feroviară, ca parte din pachetul feroviar. Președinția lituaniană a continuat discuțiile în Consiliu pe cel de-al patrulea pachet feroviar. La sfârșitul lunii decembrie am prezentat un raport de progres în legătură cu regulamentul care înființează Agenția Feroviară Europeană Următoarea președinție va uh, continua fără îndoială discuțiile pe acest uh, domeniu. În transportul rutier aș menționa uh, pachetul omologării pentru omologării pentru capacitate a autovehiculelor. Este vorba de înregistrarea documentelor autovehiculelor un, pentru a asigura standarde de siguranță minime la nivel european. Negocierile pe acest dosar nu au fost uh, ușoare și mulțumesc uh, raportorilor, în special ție, Brian, pentru abordarea pozitivă față de Consiliu. În ultimele șase luni, Lituania a muncit pentru a înregistra progrese în discuțiile din Consiliu pe propuneri care să dea uh, mai, drepturi mai bune pasagerilor, uh, despăgubiri pentru zborurile întârziate sau anulate uh, și așa mai departe. Vă aduceți aminte că, la, că inițial aveam obiectivul să convenim o abordare comună în Consiliul din decembrie, însă a trebuit să recunoaștem că Consiliul are nevoie de mai mult timp pentru a discuta o serie de aspecte, în special juridice, cum ar fi aplicarea acestui regulament de către statele terțe. Propunerea are o semnificație politică extrem de mare în Uniunea Europeană, pentru că este vorba de protecția drepturilor pasagerilor aerieni și în același timp trebuie să ne aducem aminte că propunerea va avea consecințe financiare serioase pentru transportatorii aerieni. Așadar, trebuie să ne asigurăm că lucrurile încep bine. Lituania a redactat un raport de progres la Consiliul din decembrie și discuțiile continuă la nivel de experți. În domeniul transportului aerian aș dori să menționez și un acord la care s-a ajuns cu Parlamentul în legătură cu um, raportarea incidentelor în aviația civilă. Mă bucur pentru acest acord pentru că cu toții susținem îmbunătățirea siguranței aeriene. Mulțumesc uh, raportoare Cristin de Verac și raportorilor din umbră pentru cooperarea excelentă pe acest dosar. Aș uh, sublinea și faptul că avem pe rol o procedură de consultare cu Parlamentul, însă între timp Consiliul a convenit o abordare mm, comună în legătură cu Cesar. Bineînțeles că Consiliul va aștepta propunerea Parlamentului înainte de a lua o decizie finală. Vă informez că, de asemenea, că un acord în a doua lectură al Consiliului cu Parlamentul European a început să fie discutat pe regulamentul cu privire la poluarea fonică. Este un regulament din pachetul pentru aeroporturi. Avem un document cu propuneri de compromis. Ă, Grecia sperăm că va continua munca pe ă, acest document și sperăm ca dosarul să fie finalizat până la finalul acestui mandat al Parlamentului în ceea ce privește transportul maritim. De asemenea, am uh, avansat în legătură cu finanțarea EMSA. Convorbirile cu Parlamentul au fost uh, pozitive pe o serie de puncte și se poate avea în vedere un acord rapid. Mulțumesc raportorului, domnul Keith Taylor și dumneavoastră, domnule președinte, pentru contribuții acum când încercăm să ajungem la o decizie finală. Domnule președinte, aș dori să profit de această ocazie pentru a menționa o serie de evenimente importante organizate de către președinția lituaniană. Surinktas neformalus Europos Sąjungos. Un consiliu informal al transporturilor a avut loc la Vilnius în 16 septembrie. S-a numit cer unic european, viziunea pentru viitor. Am discutat progresele în materia de directiva cer unic și am discutat și uh, acțiunile pe care urmează să le luăm. A fost reprezentat și Parlamentul European și au fost reprezentați și operatorii aerieni. Am discutat progresele și evoluțiile în, în materie și, de asemenea, am vorbit și despre nevoia de a accelera modernizarea controlului de trafic aerian. Miniștrii și-au uh, exprimat sprijinul pentru inițiativa Cer Unic și au spus că obiectivele lor au rămas aceleași, siguranță sporită, uh, capacitate îmbunătățită, costuri uh, scăzute de navigare și atenuarea efectelor poluării. Am organizat o reuniune a miniștrilor de transporturi uh, cu miniștrii de transporturi din um, uh, estul Europei în octombrie la Luxemburg. Acolo Miniștrii și-au exprimat sprijinul pentru o declarație comună cu privire la cooperarea cu țările din parteneriatul estic. Am aprobat o uh, rețea pentru infrastructura de transporturi pentru parteneriatul estic. Această rețea va fi parte din politica noastră comună pe termen lung față de partenerii noștri din Est. De asemenea, am redactat și o listă prioritară de listă cu priorități de infrastructură de transporturi. Aceste proiecte urmează să fie puse în aplicare în viitor prin împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale. Ministrii au adoptat o declarație prin care fac apel la Comisie să includă rețeaua de transport regional est-europeană în lista uh, Uh, regulamentului TNT. Uh, Această rețea trebuie să fie privită ca o extindere a TNT uh, către țările din parteneriatul estic. Summitul de la Vilnius din decembrie, summitul parteneriatului estic, a subliniat importanța sectorului transporturilor în cooperarea cu partenerii noștri. Președinția lituaniană a fost președinția Consiliului a fost o provocare pentru noi. Am avut uh, de tratat foarte multe dosare, dar am fost pregătiți și am dorit să aducem schimbări în domeniul transportului. Astăzi vă pot spune că Lituania a făcut tot posibilul să asigure un progres rapid în anumite dosare și să uh, asigure un consens între statele membre. Doresc să mulțumesc comisiei dumneavoastră și mai ales uh, ție, Brian, pentru cooperarea Uh, dumneavoastră, a tuturor, și să sperăm că rezultatele se vor vedea. Mulțumim, mulțumesc domnule președinte și acum pot să preiau întrebările membrilor. Groș. Domnul Groș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc pentru această prezentare. Vreau să le mulțumesc de asemenea și colaboratorilor noastre care uh, de la care am încercat să scot cei mai buni. Raportul de Verac a fost pentru noi un semnal pozitiv uh, și asta dintr-un motiv foarte, foarte simplu. Și anume, pentru că am avut senzația în cazul acestui raport că, iată, decizia Parlamentului European nu este doar luată la cunoștință de către Consiliu, ci și respectat. Uh, asta nu se întâmplă Însă, întotdeauna, nu, nu e un reproș pe care vi-l aduc dumneavoastră personal, ci e un reproș pe care îl fac Consiliului pe ansamblu. Avem senzația că Consiliul, deși are de cele mai multe ori aceleași ambiții ca și noi, este prea puțin dispus să transforme în realitate aceste ambiții. Iată, dacă ne uităm la pachetul aviatic, Parlamentul European a promulgat trei dosare, în timp ce Consiliul n-a reușit să discute decât unul. Deci, iată, Iată, asta este situația. Sper că acel unic european să, să nu mai întârzie prea mult. Problema este că, iată, ambițiile noastre sunt comune. Cu toții ne dorim ca siguranța să crească, măsurile ecologice să fie garantate, etc. Dar, până la urmă, când vine vorba de punerea în aplicare, Consiliul dă înapoi sau este mult, mult prea lent. Și pentru că, deși nu veți mai fi președinte, veți continua să, rămân, să fiți parte integrantă a Consiliului, dați-mi voie să vă spun că, în ceea ce privește pachetul uh, Uh, feroviar este foarte, foarte important. Dacă pilonul tehnic al acestui pachet feroviar nu va fi implementat, cu siguranță nu vom putea vorbi niciodată despre o piață feroviară comună, europeană. Din punctul nostru de vedere, acest pilon tehnic trebuie să fie uh, să fie concretizat, să se concretizeze, să se transforme în realitate. Dacă uh, clienții sau uh, cetățenii europeni e să aibă de câștigat de pe urma acestui pachet, e clar că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. În ceea ce privește inspecțiile tehnice auto, știu cât de dificile au fost uh, negocierile. Vreau să Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pe marginea acestui dosar. Știu că marja de acțiune a Consiliului era foarte restrânsă. Uh, propunerile Parlamentului European au fost și ele decise după multe, multe dezbateri, uh, dar până la urmă, iată, am reușit să ajungem la un final. Vreau însă să vă rog ca și pe viitor să, să îi uh, Uh, stimulați pe colegii noastre din Consiliu să renunțe la ezitări și la amânări în cazul dosarelor acestora importante care ne așteaptă pe viitor și care ar trebui să fie promulgate cât mai curând cu putință. Domnule Alcadreaui. Meneer minister, voor eh, speech. Eh, Mulțumim domnului ministru pentru discursul, tău, discursul său. Mă alătur acum domnului Groș. În câteva luni vom avea alegerile pentru Parlament. Activitatea noastră se va bloca, deci trebuie să profităm de perioada pe care o avem până la alegeri. Deci acum, acum trebuie să închidem dosarele și să uh, facem progrese. De aceea ne pare rău că la anumite puncte nu ați putut să uh, vă mișcați destul de repede încât să închideți. Mă gândesc la pachetul feroviar. Credeam că suntem aproape de un acord și că puteam să găsim o soluție, dar nu a fost așa. În plus, pachetul feroviar, așa mai departe. La ultimul Consiliu de săptămâna trecută uh, am constatat că progresele au fost destul de puține. în pachetul pentru aviație, în pachetul, pentru, în pachetul feroviar. Uh, la acestea am lucrat foarte mult și progresele au fost destul de limitate. Deci, dumneavoastră aveți tot interesul de a face să progreseze politica transporturilor în Europa. Știu că la Consiliul uh, sunt 28 de membri. Știu că este greu să ajungi la un consens. De asemenea, știu, se știe că în sectorul transporturilor este nevoie de o perspectivă mai largă. Știm că de multe ori am fost și noi foarte insistenți, dar asta este datoria noastră. Oricum, noi vă mulțumim de, de, pentru ceea ce ați făcut până acum și sperăm că nu veți fi descurajați în lunile care urmează și că veți colabora cu viitoarea președinție. Mulțumesc! Ia, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Cele pe care vreau eu să le spun merg mână-mână cu cele zise de antevorbitorii mei. Poate că v-ați dat seama deja Ah, dar noi, ah, europarlamentarii, venim din statele membre, ven, provenim, suntem membri ai unor ah, partide de guvernământ, membri ai unor partide de guvernământ și cu toate acestea suntem din ce în ce mai neliniștiți de lipsa de progres în domeniul, în special în domeniul transportului, care este transporturilor, care este un domeniu extraordinar de important. Ne dăm seama că, indiferent cine anume ar deține președinția, Consiliul e greu de mobilizat și de mișcat în direcția cea bună. Dumneavoastră, dat fiind faptul că este pentru prima oară când dețineți președinția, cu siguranță v-ați dat seama cât de dificilă, dificil este acest uh, job și cât de greu pot fi uh, transformate în realitate ambițiile și pe lângă aceste dificultăți inerente mai apărea și volumul mare de muncă care vă, vă fusese pus în, uh, în uh, cârcă. Și uh, volumul acesta este reprezentat de dosare cât se poate de importante, care practic au un efect uh, esențial asupra calității vieții vieții cetățenilor europeni. Deci, clar, contextul este unul dificil. Eu n-am participat la mm, trialoguri, însă știu de la unul și de la altul cât de dificile au fost negocierile, în special în ceea ce privește inspecțiile tehnice auto. Știu că certurile au fost aprinse, dar până la urmă am fost uh, mulțumiți de faptul că, iată, am reușit să obținem totuși ceva. Vrem o armonizare în ceea ce privește siguranța rutieră. Uh, și de aceea rezultatele au fost importante. În ceea ce privește celul unic european, știu că situația e dificilă pentru că toată lumea, toate statele membre au semnat deja anumite documente, dar nimeni nu se înghesuie să aplice prevederile din respectivele documente. Și tocmai de aceea Consiliul European ar trebui să se implice și să stimuleze, să preseze statele membre să aplice regulile pe care de, de altfel le-au acceptat. foarte bine e faptul că s-a încheiat acum Connecting Europe, uh, și uh, tenteurile, discuțiile pe marginea acestor dosare s-au încheiat. Este un dosar care s-a bucurat de mare unanimitate în sânul Parlamentului European. Parlamentul European a considerat că această hartă europeană este un deziderat și uh, a decis de asemenea că trebuie să facă tot ceea ce este în putință pentru a transforma în realitate această hartă. A trebuit să ne luptăm cu uh, Comisia Europeană și cu Consiliul, dar până la urmă rezultatul pe care l-am obținut ne-a mulțumit pe toți. Eu am negociat uh, directiva privind echipamentele maritime, un dosar, uh, un dosar uh, dificil, pentru că um, era aici, sau în acest dosar, um, apărea problema limbilor. Până la urmă am reușit să ajungem la un consens cât de cât, măcar am, sunt încântat de faptul că am reușit să ajungem la un consens pe marginea uh, planificării maritime, dosar pentru care eu sunt uh, raportoare sau am fost raportoare. Știu că uh, Consiliul nu a fost întotdeauna de părerea mea, din păcate, dar iată că până la urmă am terminat negocierile și putem să demarăm cu toții împreună pentru a, a aduce avantaje cetățenilor europeni. Și de asemenea, infrastructura pentru uh, energiile alternative a fost pentru prima dată uh, Uh, negociată. Astăzi s-a purtat primul uh, trialog, nu a fost încheiat, dar e important faptul că discutăm această temă. Uh, bineînțeles, negocierile vor continua, dar până la urmă lucrurile stau, stau bine. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la mișcarea lucrurilor în timpul acestei președinții. Mulțumesc tuturor. Mulțumim. Urmează doamna Senalova. Vážený pane ministře, když nám litevské Domnule ministru, atunci când uh, v-ați prezenta prioritățile în domeniul transporturilor în fața noastră, Parlamentul European tocmai votase mandatul în plenară. Am fost raportor pentru pachetul cu privire la controlul tehnic. Și de atunci am uh, muncit foarte mult pentru a ajunge la un rezultat. În uh, timpul președinției lituaniene am avut câteva reuniuni tehnice și acum urmează să confirmăm un compromis cu greu câștigat. Mie îmi pare rău că Consiliul nu a fost un pic mai ambițios în timpul președinției lituaniene pentru că noi considerăm că acest pachet este unul foarte important pentru siguranța rutieră din Europa. Sper să avem totuși un compromis în cele din urmă și mă bucur că se apropie. De asemenea, mai am o dezamăgire, tot în domeniul siguranței rutiere. E vorba despre un dezechilibru între progresele pe care le-am făcut cu e-call la Parlament și progresele pe care le-a făcut Consiliul. Pentru că voi abia începeți să lucrați cu pași mici pe această propunere. Deci când veți prelua ștafeta către colegii greci, vă rugăm frumos să ne ajutați să continuăm. Domnul Kuhn. Danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac un compliment președinției lituaniene, cel puțin în ceea ce privește cele făcute în domeniul transporturilor. Lituania este un stat mic, dar cu toate acestea s-a ocupat de dosare foarte importante și știm că rezistența marilor state membre a fost mare de asemenea. Tocmai de aceea trebuie să îl lăudăm pe domnul ministru, pentru că domnul ministru lituanian a fost uh, un, unul dintre cei care au insistat asupra purtării de discuții și la Consiliu am reușit până la urmă, datorită președinției lituaniene, să decidem o anexă de 80 de pagini cu privire la inspecțiile auto uh, pentru autoturisme, tractoare și alte tipuri de vehicule. Bine, discuțiile vor continua pentru că se vor uh, include aici în domeniul de aplicare a acestui regulament privind uh, uh, inspecțiile auto și alte tipuri de vehicule. Deci, cel puțin în ceea ce privește acest pachet, privind inspecțiile auto, am reușit, cu ajutorul președinției lituaniene, să stabilim la nivel european niște standarde minime demne de a fi privite, respectate. Și dacă acestea sunt respectate într-adevăr de către serviciurile auto, și dacă sunt respectate și la inspecții, atunci vom avea într-adevăr o siguranță rutieră sporită în Uniunea Europeană. Eu vin din uh, Germania, un stat de tranzit. De obicei, uh, în trecut uh, aveam uh, de-a face mai degrabă cu mașinile ce veneau din vestul Europei și treceau prin uh, Germania, prin urmare nu ne făceam prea mari griji legate de siguranța acestor vehicule, dar de la extinderea Uniunii, Uniunii Europene încoace, bineînțeles că numărul de mașini care vin din estul Europei este din ce în Germania și traversează Germania este din ce în ce mai mare. Prin urmare, un astfel de dosar care Uh, cimentează anumite standarde minime de siguranță este foarte, foarte important. Bine, trebuie să mai lucrăm asupra acestui pachet, dar trebuie să recunosc că ceea ce ați făcut dumneavoastră este laudabil. Minister, would you like... Mulțumesc, domnule ministru. Ați dori să răspundeți întrebărilor? Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membrii ai Comisiei TRAN, Pot să vă spun sincer că atunci când am venit la reuniunea acestui, acestei comisii, nu m-a așteptat să fiu sfădit. Da, sigur, mă așteptam să mi se spună că puteam să ne mișcăm mai repede, că puteam să închidem mai multe dosare. Aveți dreptate când spuneți aceste lucruri. Și pentru mine, ca ministru, termenele limită uh, pe care ni le-ați dat sunt foarte utile, mai ales în colaborarea cu partenerii greci. Totuși, prioritățile pe care le-am prezentat la început Comisiei dumneavoastră au fost respectate. Bineînțeles, întotdeauna este bine să vrei mai mult, așa progresezi într-adevăr. Dar nu întotdeauna se poate obține mai mult. Eu vă doresc succes la alegerile care urmează. Și vreau să vă spun că dacă am terminat tot ce avem de făcut, nici n-ar mai merita să mai candidați. și vreau uh, să vă urez și sărbători fericite și un an nou fericit. Domnule ministru, doresc să închei și eu prin a vă ura dumneavoastră, familiei dumneavoastră și colegilor dumneavoastră un an nou prosper și Crăciun fericit și sper să ne mai întâlnim în timpul mandatului Parlamentului acestea. Oricum, vă mulțumim că ați venit astăzi și Crăciun fericit! Un mic cadou din partea noastră, spune domnul ministru. Mulțumesc. That's my new, looks like my new tie. Yeah, yeah, it's the same. Se pare că asta este noua mea cravată, spune domnul președinte. Okay, folks, just to tell you now that the next meeting Dragi colegi, vreau să vă spun că următoarea reuniune... Mai are cineva o întrebare? Da. Domnul Groș, voiam să spun că este o zi specială și uh, voiam să discut puțin cu raportorii din umbră. Doresc să le mulțumesc celor care uh, au contribuit la, forma, la redactarea acestor liste de voturi și mulțumim și secretariatului pentru că cred că a fost o muncă titanică pentru toată lumea. A fost o realizare foarte mare. Mulțumesc foarte mult. Cred că putem să mulțumim și ușierilor și secretariatului și asistenților din birouri pentru, pentru volumul de muncă pe care l-au depus și știm că este un dosar destul de te- sunt dosare tehnice uneori. Dar am reușit până la urmă, cu ajutorul tuturor. Acum aș mi așa de somn că aș putea să dorm o săptămână. Dar asta nu contează. Vă mulțumesc pentru, pentru cuvintele dumneavoastră și vă, le voi transmite mai departe. Ne întâlnim la ora 9 în data de 9 ianuarie. Până atunci, Crăciun fericit, un an nou fericit și doresc să le transmit același lucru interpreților și familiilor lor. Și ne vedem cu bine în 2014, în ultimele luni ale mandatului nostru. Și către toți cei care ne urmea, urmăresc prin uh, internet. Le doresc și lor Crăciun fericit și an nou fericit. Și ne vedem și cu dumneavoastră în anul care vine. Ședința se suspendă.